Why don't we start? Uh, <laughs> I don't want to uh, uh, wait. De ce să nu începem? Bună ziua tuturor! O să vorbesc uh, franceză. Mulțumesc că sunteți astăzi cu noi. Aș vrea să-i mulțumesc lui Chris uh, Petes care a avut uh, uh, bunăvoința să prezideze în uh, locul meu uh, a spus că sunt prezentă la omagiul uh, făcut în Franța celor 13 uh, soldați care au murit în Mali. A fost un moment emoționant. Președintele malinez a fost prezent, au fost prezenți și reprezentanți europeni și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, în primul rând, emoția pe care o trăiești atunci când tineri mor în astfel de operațiuni, dar și convingerea uh, în ceea ce privește justețea misiunilor, importanța de a fi prezenți în Sahel pentru a lupta împotriva cancerului pe care îl reprezintă terorismul jihadist, care în momentul de față câștigă uh, teren uh, în speță în Burkina Faso. Diferitele misiuni prezente în uh, uh, Mali, uh, Parcam, uh, minusma și G5 Sahel, sper, vor să stabilizeze această țară sub diferite forme, stabilizând Maliul, Uh, contribuim la securitatea africanilor. Sunt peste 1000 de morți și uh, peste un milion de persoane uh, deplasate în Mali un califat jihadist ar putea să fie instalat în Sahel și ar fi un lucru dramatic. Vreau să o spun astăzi aici acest lucru. Mulțumesc tuturor națiunilor care au trimis uh, trupe în Sahel, sub o formă sau alta. Un nou uh, proiect este în curs de a fi elaborat. Forța Tacoba, Forța specială europeană alături de forțele speciale africane. Este un exemplu care arată că toate structurile pot fi utile atunci când războiul ia forma pe care o ia astăzi, nu neapărat un război convențional. Nu există nicio victorie răsunătoare, nici uh, o înfrângere majoră. Există succese, există uh, eșecuri Asta am vrut să vă spun înainte de a începe și să încep cu acest schimb de opinii în ceea ce privește uh, cercetarea în materie de apărare. Vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Silvia Kensinger și domnului uh, Redomec de la Agenția Europeană de Apărare pentru că sunt prezenți astăzi pentru a vorbi despre acțiunea pregătitoare în domeniul cercetării în materie de uh, apărare. Vreau să mulțumesc domnule Domec pentru vizita de lucru uh, organizată pe 18 noiembrie. Din păcate n-am putut să fiu prezentă, știu că a fost foarte utilă. La ultima reuniune, Consiliul a adoptat liniile directoare pentru activitățile agenției în 2020 Consiliul a salutat inițiativele coerente și uh, a invitat uh, agenția să-și aducă expertiza uh, și într-un viitor apropiat evaluarea EDDP. Acest lucru este fundamental pentru a dezvolta capacitățile noastre care sunt uh, necesare pentru autonomia strategică a Uniunii. Fondurile uh, comunitare nu puteau fi până curând utilizate. Uh, lansarea în 2017 este o etapă esențială pentru a de demonstra valoarea adăugată a cercetării europene în materie de Um, uh, apărare. Acest uh, program dispune de un buget de 25 de milioane de euro în 2019, vrea să consolideze cooperarea în domeniul apărării și, bineînțeles, să consolideze capacitatea apărării europene. Agenția răspunde de punerea în aplicare acestui program. Domnule Domec, vă dau cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a mă adresa uh, acestui, uh, acestei comisii, sede. Așa cum știți, Strategia Globală Europeană a inițiat o serie de inițiative cu potențialul de a schimba peisajul apărării europene, inclusiv mediul de cercetare în domeniul apărării în Europa Proiectul uh, pilot uh, și cercetarea pregătesc uh, terenul pentru o apărare europeană puternică în cadrul financiar multianual ce urmează. Așa cum vă amintiți, acest proiect a fost introdus de Parlamentul European și în bugetul Uniunii Europene 2015-2016 pentru a vedea cum pot fi utilizate fondurile în apărare, inclusiv uh, uh, gestionarea bugetului european de către Agenția Europeană pentru Dezvoltare, EDA. Uh, a fost un acord care a fost semnat în noiembrie 2015. EDA a devenit responsabilă pentru felul în care proiectul pilot este pus în aplicare. Acest pas a fost făcut cu Uh, cu un buget de 1,4 milioane de euro, însă totuși a fost un început uh, excelent pentru finanțarea cercetării europene în domeniul apărării. Toate uh, activitățile în cadrul pilotului au fost finalizate în primul semestru și toate activitățile au fost încheiate în primul semestru din 2019. Cu aceste trei uh, activități de cercetare, proiectul pilot a dat o posibilitate de a testa cooperarea între Comisia Europeană și EDA, uh, cum se poate lucra cu uh, industria și cu structurile interesate. Vreau să mulțumesc uh, subcomisiei SEDEC pentru că a fost uh, una dintre inițiatoarele uh, acestei activități. Proiectul pilot a pregătit terenul și pentru uh, lansarea acțiunii uh, europene pentru uh, apărare în 2017 cu un buget de 19 milioane. Uh, este o acțiune mult mai mare decât uh, proiectul uh, pilot inițial. Acțiunea pregătitoare este un uh, test pentru a dovedi pertinența cercetării în domeniul apărării și pentru a uh, crea Fundația pentru Apărarea Europeană. Gestionarea programului a fost uh, încredințată uh, EDA de către Comisie printr-un acord de delegare semnat în mai 2017. Costurile legate de implementare au fost de 0,5% și programul a beneficiat de expertiza uh, din domeniul apărării pentru a susține evaluarea tehnică și pentru a asigura o monitorizare în bune condiții la nivel tehnic. Sunt uh, trei uh, programe pe durata a trei ani ce urmează să fie încheiate până în 2023. Bugetul a fost 25 de milioane pentru 2017, 40 pentru 2018 și 25 pentru 2019. Acest uh, total ne permite de 19 milioane să uh, testăm diferite instrumente, uh, teme de cercetare, îmbunătățind uh, înțelegerea noastră a unei cercetări în domeniul apărării în viitor. Cu totul, proiectul pilot și acțiunea pregătitoare au dus la rezultate concrete în zone care au fost identificate anterior. cu proiectul uh, pilot încheiat cu succes și cu activitatea pregătitoare în curs, uh, mergem către succes. Uh, rapoartele din partea observatorilor independenți, precum și observațiile comisiei, au fost excelente. Însă o să intru în, în detalii în ceea ce este activitatea pregătitoare. Primul program de lucru 2017 au fost primite 24 de propuneri surse de finanțare au fost uh, trei. O uh, demonstrare tehnologică, uh, protecție pentru sistemele de soldați și previziunile tehnologice. În al doilea program, 2018, au fost primite opt propuneri. Aceste activități au uh, cuprins un laser de mare putere, uh, previziuni, prognoze tehnologice și un sistem care va fi uh, semnat anul viitor. În primele două runde am primit uh, cereri care au inclus entități din 26 de țări. Și în 2017 am uh, avut 31% ca pondere IMM-uri, 32% alți participanți ai industriei și 17 centre de cercetare. În 2018 procentajul s-a schimbat la 19% IMM-uri, 39% alte reprezentante ale industriei ă, mai mari și 20% centre de cercetare. Ultimul program de lucru, lucru în 2019 a înțeles uh, dominanța spectrului electromagnetic, tehnologii uh, disruptive, și uh, sistemele fără uh, conducere umană. O poziționare uh, autonomă și navigare în timp. Termenul pentru uh, depunerea propunerilor a fost 28 august anul acesta. Evaluarea acestor propuneri este în curs și ne așteptăm să fie incluse, să fie finalizată la începutul lui 2020. Cât despre învățămintele trase, dați-mi voie să fac câteva remarci uh, concrete în uh, ceea ce privește uh, implementarea acțiunii pregătitoare și a programului pilot, a proiectului pilot. Testând colaborarea între Comisia Europeană și EDA, și impactul finanțării europene, anumite modalități în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală Uh, manevrarea uh, informațiilor clasificate și a rapoartelor speciale au fost uh, și ele testate. De pildă, reglementarea drepturilor de proprietate intelectuale trebuie să realizeze un echilibru între garantarea um, fluxului de informație și protejarea informațiilor generate cu finanțare europeană, asigurându-se că ministerele uh, apărării, care sunt utilizatorii finali ai tehnologiilor, au uh, drepturi de acces adecvate. Procesul a testat și modalitățile de a desfășura consultări cu uh, grupurile interesate, finalizarea uh, descării temelor și uh, mm, luarea în considerare a caracterului specific uh, al acestor informații. Trebuie să avem în vedere și cerințele militare în descrierea temelor, uh, în uh, prevederea acțiunilor uh, din sectorul apărării. Dezvoltarea unor uh, sisteme nesustenabile care nu sunt adaptate la forțele armate ar fi o pierdere, o irosire a banilor publici. Atunci când e vorba de Agenția Europeană de, de Apărare, EDA, învățămintele sunt mai multe în ceea ce privește procesul de aplicare și activitățile uh, în uh, aval și în amonte. În amonte, susținerea statelor membre și Comisia Europeană în pregătirea programului de lucru pe baza prioritizării și instrumentelor de prioritizare ale EDA, implementarea și pentru aceasta Comisia Europeană a Uh, încredințat uh, aceste activități printr-un uh, acord de delegare, EDA a gestionat activitățile de la lansarea uh, cererii de oferte până lansarea proiectelor. Și în Vale, la fel important, exploatarea rezultatelor proiectelor de cercetare și dezvoltare uh, și susținerea rezultatelor. EDA a jucat un rol în amonte susținând statele membre și Comisia Europeană în uh, lansarea programului de lucru. Agenția a contribuit uh, la organizarea de Uh, ședințe de coordonare, evaluarea temelor supuse uh, de către uh, statele membre, crearea de grupuri de teme. Acest lucru a fost posibil grație unor instrumente de prioritizare, cum ar fi planul strategic și agenda strategică, care sunt baza programului în continuare al agenției. o dimensiune de cercetare a fondului de Euro uh, european de uh, uh, apărare trebuie să se facă printr-o abordare de tip portofoliu. Acest lucru este cât se poate de util. Într-un moment în care cererea este tot mai mare și investițiile sunt, cerința de investiții este tot mai mare, eforturile nu trebuie să fie uh, duplicate. Uh, Uh, și suprapunerile uh, trebuie uh, evitate. proiectul pilot și acțiunile uh, pregătitoare și acțiunea pregătitoare au dovedit că uh, agenția este bine pregătită pentru a desfășura toate aceste uh, acțiuni și aici uh, includem și monitorizarea la nivel de experți uh, a uh, proiectelor puse în aplicare. Rațiunea atât a proiectului pilot cât și a acțiunii pregătitoare a fost îndeplinită, astfel încât se poate susține necesitatea de Uh, cercetare în domeniul uh, apărării în Europa. Având în vedere caracterul pregătitor, primele programe de lucru au fost uh, puse în aplicare cu succes. Cererea de proiecte a fost lansată rapid și răspunsul a fost mulțumitor, evaluarea a fost făcută în mod profesionist, și cinci uh, acorduri uh, pentru 2017 și două pentru 2018 au fost încheiate. Un acord de grant uh, este încă în curs de pregătire, având în vedere natura informațiilor clasificate și lansarea cererii de proiecte pentru 2019 este în curs. Apoi, în ceea ce privește uh, componenta uh, în uh, aval, preluarea de către statele membre a rezultatelor cercetării făcute cu fondul finanțat de la Fondul European de Apărare se poate face prin proiecte ulterioare, prin Uh, proiectele ad hoc ale EDA sau prin proiecte uh, multinaționale de uh, capabilitate. Este necesar ca cercetarea să se transforme în capabilități militare în viitor. Numai în felul acesta, industria apărării va fi mai competitivă și va veni în întâmpinarea capabilităților forțelor armate. Ca urmare, Eurosorm este în pregătire. Ținând cont de toate aceste elemente, EDA a contribuit la alegerea temelor uh, pertinente și a cerințelor tehnice necesare, a susținut identificarea activităților ce au urmat, în special EDA a ajutat la definirea și prioritizarea a domeniilor de apărare ca o contribuție la dezbateri, uh, asigurând că răspund priorităților de capabilități convenite de statele membre. Therefore, I can say Pot să spun de aceea că agenția a jucat un rol atât în amonte cât și în aval pentru uh, activitatea, acțiunea de pregătire uh, și asta demonstrează că acest aranjament instituțional este funcțional și productiv. Uh, cu privire la Fondul European de Apărare, ei uh, încurajează statele membre să adopte o poziție comună care să aibă în vedere colaborarea în domeniul cercetării militare. Uh, această, acest document a fost uh, prezentat și Comisiei Europene pentru construirea agendei fundamentale pentru strategia generală de apărare europeană. Ne dorim o, orient- o cercetare orientată către uh, rezultate pe uh, uh, teme care uh, sunt acum uh, de actualitate în cadrul uh, uh evoluțiilor tehnologice din domeniul militar. Trebuie să se facă o legătură mai uh, clară între capacitățile militare și cercetare prin uh, intermediul unei agende de, strategice de cercetare. Urmând acest uh, exemplu, statele membre acum uh, iau în considerare însăcinarea EDA uh, pentru uh, elaborarea unui document uh, strategic pentru consolidarea capacităților de apărare. Se pot spune că la inițiativa statelor membre, agenția a înființat un forum informal care se numește EDIDP EDF Marketplace. Uh, agenția furnizează astfel o platformă pe care statele membre pot să prezinte și să consolideze uh, proiecte și propuneri care pot uh, apoi să fie prezentate pe această platformă și discutate. O realizare importantă este felul în care am ajuns să lucrăm împreună prin intermediul uh, pilotului, uh, proiectului pilot. S-a confirmat că toate părțile sunt angajate să lucreze, colaboreze pentru uh, a promova interesele de apărare ale Europei. schimbul de experiență dintre instituții, uh, expertiza Comisiei Europene și uh, expertiza militară a IDA, această combinație de aptitudini reprezintă un instrument uh, care poate garanta succesul și în cazul altor proiecte. În concluzie, cred că acțiunea pregătitoare și proiectul pilot s-au dovedit foarte uh, de succes și un uh, test de bază pentru fondul, viitorul fond de apărare european și pentru uh, promovarea finanțării în domeniul apărării. Au demonstrat că putem avea o industrie inovatoare și modernă de apărare în Europa, să eliminăm cercetarea fragmentată și uh, suprapunerile de rezultate pentru a face economie de bani ei are mecanismele și experiența de a sprijini activitățile de uh, cercetare, dar și punerea în aplicare a rezultatelor cercetării. Sperăm că se risipească astfel uh, scepticismul care exista acum trei ani în legătură cu capacitatea agenției de a se ocupa de acțiunea pregătitoare. Și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Merci beaucoup. Madame Kenshuber, est-ce que vous voulez apporter des compléments Mulțumesc, doamna Kainz Huber aduce și dânsa câteva completări. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membrii ai Comisiei Sede. Deja s-a spus foarte mult, nu știu ce aș putea să mai adaug eu, dar vreau să aduc doar câteva clarificări în legătură cu ce a spus uh, domnul Domenic în ceea ce privește cooperarea care a fost unul din obiectivele acțiunii pregătitoare cu privire la cercetare în domeniul apărării, am reușit să testăm nu doar care sunt mecanismele pe care le putem folosi pentru prima dată ca să uh, aducem plus valoare și să punem în aplicare uh, finanțarea cercetării militare pentru prima dată în Europa, utilizând uh, fonduri europene. Am testat, deci, uh, mecanismele din cadrul comisiei și din cadrul agenției. Ce am făcut practic um, și de fapt s-a uh, făcut o divizare a responsabilităților. Poate că programul uh, a fost uh, de mici dimensiuni, uh, însă acțiunea este o pregătire pentru un program uh, pe scară uh, largă la nivel european. Comisia are răspunderea de a defini și pregăti programe de lucru și de asemenea texte care vor sta la baza unor propuneri legislative în colaborare cu statele membre. Acest program test și acțiunea pregătitoare nu vorbeau despre procesul de comitologie uh, dar până la urmă am uh, testat mecanismul punând la oaltă un, uh, o structură uh, în care sunt reprezentate toate statele membre. Este ceva relativ nou, un mod de lucru nou în cadrul Comisiei. Odată ce programele anuale de activitate au fost adoptate și anexele au fost adoptate de către Comisie, prin uh, uh, un acord de delegare uh, Comisia s-a ocupat de evaluare cu ajutorul experților independenți. Este felul în care de obicei cercetarea uh, europeană ar fi fost implementată în uh, domeniul civil. În aceeași manieră s-ar fi procedat. Jorge vorbea și despre rolul nostru de după aceea, și anume monitorizarea proiectelor. Și aici uh, agenția a avut uh, foarte multe sarcini care includeau și evaluarea și uh, examinarea etică a propunerilor, toată activitatea după adoptarea programului de lucru și a textelor uh, de bază a fost uh, lăsată în seama agenției, prin acordul de delegare și haideți să vă spun pe scurt unde ne aflăm acum. Nu sunt sigură că vreau să repet toate cifrele pe care le-a dat și Jorge, dar pentru noi e încă prea devreme să tragem învățăminte din uh, acțiunea, acțiunea pregătitoare în legătură cu impactul uh, pe care îl vor avea proiectele pe care le-am lansat. Dar ce putem spune și ce vrem să testăm uh, sunt aceste mecanisme folosite pentru prima dată de organizare, de gestionare a rezultatelor cercetării, concentrându-ne pe solicitările armatei, solicitările industriei de apărare e vorba de proiecte de cercetare care n-ar fi putut fi derulate prin uh, programul cadru pentru cercetare și care au anumite trăsături pentru noi pozitive. Putem spune că pe ansamblu s-a manifestat interes din partea comunității de apărare. Am uh, avut reacții pozitive la care se referea și Jorge. Rezultatele sunt încurajatoare. Uh, odată ce s-au lansat cererile de propuneri, uh, răspunsul a fost mulțumitoare. Din cele 19 19 uh, cereri, am primit 94 de solicitări și s-au semnat 10 propuneri anul acesta inclusiv contracte pentru proiecte de cercetare. Acțiunea pregătitoare a creat răspunsul pe care l-am creat, reacția pe care am dorit-o? Da. Răspunsul meu este da, credem că uh, a fost un răspuns pozitiv. E primul, uh, prima inițiativă de acest fel, primul exercițiu uh, de colaborare în acest domeniu între statele membre și pot spune că am uh, primit foarte multe semnale de cooperare din partea industriei militare. Toate, cu toate aceste reacții putem spune că am avut rezultate pozitive. O altă chestiune uh, pe care vreau să o rezolvăm era să răspundem la întrebarea dacă acest pro- program test poate să implice toate statele membre, să acorde șanse fiecăruia să se implice indiferent de uh, programele care sunt uh, lansate. Nu vrem să ne axăm doar pe o mână de state membre care au deja industrii de apărare puternice. Din propunerile pe care le-am primit și uh, uitându-ne la, la proiectele pe care le le am finanțat în ultimii doi ani, am observat că 26 din cele 28 de state membre sunt reprezentate fie sub forma uh, IMM-urilor din industrie sau a uh, marilor uh, uh, co- concerne uh, industriale, implicarea în activitatea pregătitoare a fost, deci, uh, atrăgătoare și a, uh, motivat participanții să se implice. Programele pilot uh, dintre în, în programele pilot, 24 uh, din 112 uh, firme implicate sunt IMM-uri uh, și considerăm că asta ar fi echivalentul la 23% participare IMM-uri în proiectele finanțate de către uh, noi. 11% din buget, deci merge către IMM-uri, dar sunt variații mari între proiecte, uh, de la 2 la 48% din buget alocat către IMM-uri. Sunt uh, IMM-uri din diverse state membre prezente în consorții în proport de 46% din Italia, Franța, Regatul Unit mai ales, dar toate astea trebuie să spun că uh, sunt rezultatul unei uh, acțiuni pregătitoare care nu a avut nicio inițiativă de promovare în mod special a participării IMM-urilor sau de participare transfrontalieră a IMM-urilor, așa cum este acum uh, cazul. <clears throat> Se construiesc mecanisme pentru acțiuni pregătitoare de mici dimensiuni în care IMM-urile se pot implica mai activ. Deci acest rezultat în sine, cred, e foarte încurajator. Um, acele granturi pentru industrie și uh, pentru industriile participante, aici este și meritul agenției care a pus în aplicare uh, acțiunea pregătitoare și a elaborat uh, uh, calendarul acestor uh, acordări de, de fonduri de la depunerea propunerilor până la aprobare și semnarea contractelor de finanțare au trecut în medie 9 luni. Putem învăța, deci, din ce am făcut în cadrul acțiunii pregătitoare, putem să spunem că uh, a fost o acțiune de succes. Acum, în legătură cu ce facem pe viitor, o serie de reguli care au fost definite în cadrul acțiunii pregătitoare deja au fost uh, uh, incluse în viitorul regulament al Fondului European de Apărare. Parlamentul și ceilalți colegi viitori au ajuns la un acord politic anul acesta. Am mai spus deja că regulile se bazau în principal pe, pentru partea de cercetare pe reguli pe care le folosim deja în domeniul cercetării civile în, în programul cadru. Dar aceste reguli au fost, uh, desigur, uh, au fost uh, modificate pentru a ține seama de specificul domeniului militar. Statele membre, deci, vor aplica aceste reglementări după adoptarea regulamentului fondului și uh, din 2021 se va reduce acest, uh, uh, această întârziere de, de calendar de care vă vorbeam și uh, se va reduce și timpul uh, de implementare a rezultatelor cercetării. Regulile pe care le-am uh, uh, um, folosit includ și o procedură de raportare uh, pe care statele membre o uh, folosesc deja în ceea ce privește uh, cercetarea civilă, dar bineînțeles că se ține cont de rezultatele uh, acțiunii pregătitoare finanțate și ca să ne asigurăm că Uh, rezultatele cercetării nu ajung undeva într-un sertar, există o regulă care spune că atunci când două state membre semnează un contract pentru un proiect folosind rezultatele acțiunii pregătitoare și implicând uh, companii sau firme care au fost uh, implicate în acele proiecte, vor avea acces la rezultatele deținute de membrii consorțiului pe care le pot folosi pentru a uh, elabora proiecte uh, de follow-up. Deci rezultatele uh, nu rămân nefolosite. Acum, pe viitor, ca să fie continuitate, regulile rămân în vigoare, dar desigur mai sunt și anumite diferențe care țin de modul de implementare, așa că la acțiunea pregătitoare Uh, avem acum uh, EDA ca partener de implementare. Uh, EDI IDP încă nu s-a definit foarte clar rolul său și pentru că Fondul European de Apărare va cumula aceste mecanisme, nici nu credem că va trebui să definim un astfel de rol în următorul cadru financiar multianual. În concluzie, uh, uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul uh, domnului Petra Saustrevicius. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații atât de amănunțite. Cu toate acestea, am câteva întrebări menite să clarifice anumite aspecte. Vorbeați de învățămintele trase din uh, experiențele din anii 2017 și 2019 și cererile de apel organizate atunci. Care sunt, după părerea dumneavoastră, principalele motive care reprezintă un obstacol pentru IMM-uri? De altfel, principalii um, actori care participă uh, la aceste cereri de proiecte uh, Există niște motive concrete sau acestea variază de la țară la țară? În al doilea rând, cine stabilește prioritățile pentru fiecare an în ce privește propunerile de priorități pentru cercetare? Cine decide și cum? Și ce legătură are cu politica europeană de securitate, politica de securitate și apărare comună. Poate că aceste priorități ar fi mai bine să fie puse în aplicare într-o etapă ulterioară a cooperării. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven! Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări atât de detaliate. Am înțeles că vă descurcați foarte bine în ceea ce privește gestionarea resurselor în domeniul cercetării pentru apărare. Astăzi, la Londra, începe întâlnirea NATO și știm că un subiect uh, care a apărut adesea la summiturile NATO fost reprezentat de partajarea eforturilor. Americanii se plâng tot timpul că europenii nu cheltuiesc când de ajuns, așa că întrebarea mea e una mai degrabă de natură generală. Și anume, punându-ne la oaltă resursele și dând curs unor inițiative comune, bineînțeles, putem obține rezultate mai bune pentru aceiași bani. Însă, în ceea ce privește ține pasul cu, alianții, cu aliații noștri transatlantici, transatlantici și adversarii noștri, facem mare ajuns. Tot ce investim e suficient, e durabil, mai ales când e vorba de acele sisteme fără echipaj în ceea ce privește dominanța spectrului electromagnetic, indiferent de domeniu. Ținem pasul sau rămânem și mai mult în urmă? Știu că e o întrebare care pare destul de generală, dar cred că e o întrebare care merită să fie pusă. Mulțumesc, Chris Peters. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am trei întrebări. Una e exact aceeași um, ca cea adresată de colegul meu, referitoare la IMM-uri. De altfel, ieri am purtat o discuție vorbeam uh, de programul european de dezvoltare în ceea ce privește industria apărării și acolo uh, vorbeam de IMM-uri, spuneam 23% din actori sunt IMM-uri, 11% din buget, 23% e o proporție importantă, însă întrebarea mea e următoarea. Există inițiative menite să facă ca acest uh, procent să crească sau nu? Mă întreb, există multe inițiative și Întrebarea e dacă există o anumită coerență între aceste inițiative, cum putem evita suprapunerile. În al treilea rând, având în vedere ce se întâmplă la ora actuală, la Londra, marea întâlnire, am înțeles că se va pune accentul pe anumite probleme, pe spațiu și din câte am înțeles că NATO va declara spațiul ca fiind un domeniu operațional, așa că um, de altfel, ieri am avut invitați care ne-au explicat ce face Uniunea Europeană în ce privește spațiul, așa că vreau să vă rog dacă ne puteți da mai multe informații referitor la această decizie atât de importantă care va fi luată poate în cursul zilei de astăzi, dacă nu mâine. Mulțumesc, domnul Băsescu, pentru PP. Thank you. Um, thank you very much for the information which you uh, present us. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații pe care ni le-ați prezentat. Am o concluzie după prezentarea dumneavoastră. Investim resurse financiare deosebit de reduse și toată lumea așteaptă rezultate extraordinare care nu pot fi atinse. Dacă vrem să fim competitivi în această piață incredibil de competitivă, atunci statele membre trebuie să se hotărască să își pună la oaltă resursele pentru a atinge rezultatul dorit. Toată lumea privește înspre agenție ca și cum ea n-ar putea rezolva problemele în domeniul cercetării. În același timp însă trebuie să vedem ce se întâmplă pe teren, ce se întâmplă cu industria militară. Haideți să luăm cazul Poloniei și României. Noi achiziționăm uh, echipament militar din Statele Unite. De ce? Pur și simplu pentru că în Europa, echipamentul militar e mult prea vechi și cu un randament redus. Am să vă mai dau și alte exemple. Să ne gândim la rachetele Patriot pentru a apăra spațiul aerian. Și pe acestea le achiziționăm din Statele Unite. Nu știm uh, care ar putea să fie echivalentul din punct de vedere al performanței pentru România. Cinci state membre ale Uniunii Europene și ale NATO în același timp comandă în schimb, comandă F-35 în loc să comande Rafale sau altă aparatură europeană. Dacă vrem uh, randament și performanță, nu putem rămâne la nivelul resurselor alocate la ora actuală pentru cercetarea europeană. Eu propun să purtăm o discuție serioasă cu statele membre pentru a aloca o cotă mai consistentă din bugetul național pentru a atinge performanțele dorite pentru industria apăr apărării în Europa. În caz contrar, vom tot continua să ne ciondănim uh, referitor la performanța industriei apărării în Europa, însă nu vom ajunge la nivelul uh, de performanță de vârf. Nu suntem uh, frunta și nu vom fi cu aceste resurse. Da, mulțumesc. Nu sunt convinsă că toată lumea e de acord cu observațiile dumneavoastră, dar aveți tot dreptul uh, să faceți observațiile pe care le doriți. Mulțumesc foarte mult. În ce privește România și Lituania, um, achizițiile Eh, vizează mai degrabă producția europeană. Noi cumpărăm vehicule de pildă din Germania, din țări europene, dar și, da, și din Statele Unite. Nu e vorba de achiziții modeste de acolo, e clar. Întrebarea mea eh, se referă la inițiativele pentru Europa în ce privește dezvoltarea industrială în domeniul Europei. Este important să nu ne limităm la companii din doar o mână de state europene. Poate ne puteți da mai multe informații referitor la participarea întreprinderilor din țările UE de mai mici dimensiuni și cum se distribuie aceste resurse între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! În ce mă privește, am și eu o întrebare, pentru că vorbeați adineori de participarea Marii Britanii la program. Oare ne puteți da câteva date, un procent, o valoare absolută referitoare la cota de profit de pe urma acestui program de care beneficiază întreprinderile britanice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Domnule Austrevicius, în uh, intervențiile noastre Cred că nu am identificat niciun motiv punctual care să reprezintă un obstacol în calea IMM-urilor uh, în ce privește participarea lor la cererile de propuneri de proiecte. Din potrivă, cred că această primă experiență care deja a reprezentat o provocare pentru toate tipurile de actori industriali din Europa, de a se implica în domeniul cercetării dincolo de zona lor de confort. De ce spun acest lucru? Majoritatea cercetării care se face în Europa în mod colaborativ, din păcate, a scăzut în mod considerabil în ultimii ani, la oaltă cu bugetele pentru cercetare. Așa că multe din uh, întreprinderile de care vorbesc uh, se ocupau exclusiv de cercetare la nivel național. În ce privește măsurile pregătitoare, vorbind și cu IMM-urile și cu întreprinderile mai mari, uh, ne-au spus în acest fel am fost nevoiți să gândim dincolo de limitele noastre, așa că rezultatul nu a fost unul dezamăgitor, având în vedere că e o primă experiență și în ceea ce privește Fondul European de Apărare, după cum spuneam, va exista un mecanism care să asigure o participare în proporție justă a IMM-urilor. În ceea ce privește programul de lucru, pentru fiecare an acesta este decis de um, Comitetul de Program ASIF. În ce privește însă Agenția Europeană de Apărare, ce am făcut împreună cu statele membre, bazându-ne pe prioritățile de cercetare derivate uh, din programul de capacități, am reușit să creăm cu statele membre un document pe care l-am furnizat comisiei, pe baza căreia să se discute și să se decidă. Ce legătură are acum cu politica de securitate și apărare comună? În ceea ce privește uh, cooperarea structurată permanentă. E vorba de um, o încercare de a merge înspre o planificare pentru apărare mai coerentă și consecventă, inclusiv în domeniul cercetării, dar nu stabilește priorități de dinainte, din prealabil. Programele de lucru vor fi, vor reflecta foarte probabil și nevoile PESCO în ce privește cercetarea și capacitățile în ceea ce privește cercetarea, nimic nu e prestabilit. Dacă va fi integrat ulterior în Fondul European de Apărare, asta se va stabili ulterior. Noi uh, dorim să ne asigurăm cu uh, proiectele PESCO că acestea corespund priorităților de dezvoltare a capacității asupra cărora s-au pus de acord statele membre. Trebuie să vedem de asemenea cum răspunde și nevoilor de planificare în domeniul apărării ale NATO și că în același timp nu e vorba de un proiect care să reprezinte practic um, o duplicare a unui efort deja realizat de NATO. Iată ce ne interesează pe noi. Domnule Victor, în ce privește întrebarea dumneavoastră, efortul nostru de a pune la oaltă resursele în ce privește cercetarea în domeniul apărării, așa cum se întâmplă, um, dacă acesta este îndeajuns, mai ales mai ales în ce privește tehnologiile perturbatoare, dacă rămânem în urmă, vreau să vă spun că statele membre vor trebui să facă un efort în ceea ce privește cercetarea. Și aici am spus în repetate rânduri, dacă vrem într-adevăr să fim uh, în avangardă în uh, apărarea europeană, trebuie să facem cu toții un efort. Astăzi, doar șase state membre din Uniunea Europeană <coughs> reprezintă aproape 98% din uh, tot ce înseamnă cercetare și dezvoltare în apărare. Cum analizăm toate acestea ținând cont de angajamentul pentru cooperarea structurată permanentă pe care toate statele membre și l-au asumat, și anume că vom investi 2% în cercetare și dezvoltare. Asta înseamnă că Trebuie să strângem un pic uraua dacă suntem serioși în ce privește PESCO și cercetarea. E așadar, există o nevoie um, pentru a investi cercetare și dezvoltare în mod serios în Europa. The EU defend... Prima cerință este că bugetul de apărare va fi un complement important, însă totuși trebuie să avem în continuare o cercetare uh, consolidată și o participare a tuturor uh, bugetelor la acest efort de cercetare în domeniul apărării. Dacă comparăm cu terțe țări, uh, și anume sumele pe care le investim în tehnologiile perturbatoare. Cu câțiva ani în urmă eram un urmaș uh, inteligent. Acum nu știu în ce etapă ne aflăm. Vrem să fim uh, un furnizor de securitate este important pentru dezbaterea de partajare a poverii să avem Uh, un efort mare de partea cercetării care să fie salutat și de aliații noștri, însă ar fi important să rămânem uh, interoperabili. De aceea, de pildă, la agenție ne axăm foarte mult pe unele din tehnologiile perturbatoare, cum ar fi inteligența artificială, care vor fi esențiale în viitor. Dacă nu facem acest lucru, uh, vom avea o problemă de interoperabilitate cu aliații noștri. Deci o apărare europeană eficientă este esențială și fondul de apărare uh, trebuie să fie un stimulent. O să o las pe Silvia să vorbească acum de procentaje și de buget. Domnul Peters a pus această întrebare. Ați vorbit și despre coerența inițiativelor PESCO și celelalte și uh, că trebuie să evităm uh, duplicarea. Atâta vreme cât prioritățile pe care le promovăm pentru a uh, dezvolta baza vom fi coerenți nu numai în cadrul inițiativelor europene, dar și cu eforturile care se fac la nivelul NATO. Deci, uh, în Amonte facem acest lucru pentru a ne asigura că uh, prioritățile noastre uh, sunt corelate și în aval să ne asigurăm că proiectele care sunt dezvoltate nu sunt paralele. Pentru 22, 22 din statele noastre sunt și state membre NATO. Deci, în ceea ce privește coerența, cred că rolul înaltului reprezentant, uh, vicepreședinte al Comisiei și uh, șeful uh, agenției sunt foarte importante pentru că sunt trei capacități în care ne asigurăm că un cadru de planificare să vedem cum evoluează planificarea și PESCO trebuie să promoveze în continuare acele proiecte care sunt bine structurate și cu stimulente uh, financiare care sperăm că vor fi de la Fondul European uh, de Apărare. De aceea, statele membre l-au însăcinat pe domnul Borel să se asigure că dă un raport coerent Consiliului în legătură cu modul în care aceste inițiative lucrează împreună. În ceea ce privește spațiul, desigur, spațiul este una dintre cele 11 uh, priorități uh, ale CDP. Privim lucrurile din perspectiva uh, sateliților și sistemelor bazate în spațiu, SSA și Uh, navigarea și uh, timingul. Cred că ceea ce este important aici este că investim la nivel european și în programe uh, europene și facem acest lucru ținând cont de aspectele de apărare de la bun început. Nu să dezvoltăm un program și după aceea să ne gândim că acest program poate să servească și scopurilor noastre de apărare. În ceea ce privește industria și ce ați, ce ați menționat, domnule Băsescu, cred că nu putem spune pur și simplu că industria în apărare trebuie să fie tratată la fel ca toate uh, celelalte uh, industrii, ca mijloace competitive. Dacă ar fi o problemă de piață, atunci am fi într-o altă situație în care în fiecare stat membru am avea un singur client. Sunt mult mai multe considerente altele decât deciziile tehnologice în ceea ce privește achiziția de sisteme. Ceea ce eu cred este că atunci când industria din domeniul uh, apărării este parte dintr-o capabilitate. Deci, când vorbim despre orice sistem la care ne gândim, dacă nu ești în măsură, dacă nu poți să ai susținerea industrială pentru acea capacitate atunci când este nevoie, fără niciun fel de legături politice, sau economice, atunci suveranitatea, atât națională cât și la nivel european, este și ea limitată, pentru că va trebui să ceri permisiunea de a utiliza acel sistem atunci când te îndrepți către o eventualitate într-o criză. De aceea, cred că din punct de vedere al interoperabilității, trebuie să existe baza tehnologică și industrială care oferă în continuare serviciile. Sunt de acord cu dumneavoastră că singura cale de a merge mai departe uh, la nivel european este uh, prin cooperarea în domeniul apărării. Asta nu se face printr-un decret, nu se face printr-o piață deschisă, pentru că într-o piață deschisă uh, apărarea nu există atunci când ai un client pe fiecare țară în parte. intervenție fără microfon. Cred că în acțiunea pregătitoare, cel puțin în cele două uh, cereri de uh, proiecte de oferte care au fost uh, făcute, Lituania a avut o participare bună în cele două, având în vedere ponderea industriei dumneavoastră. Cred că Uh, este o problemă de participare. Și acest lucru se va petrece și în viitor. Însă, așa cum am spus, trebuie să uh, schimbăm tendințele în ceea ce privește cercetarea și uh, dezvoltarea în multe țări. Trebuie să alocăm mai mulți bani cercetării, la asta trebuie să ne gândim. Și apoi, în ceea ce privește Regatul Unit, am cifrele aici, pentru cererea din 2017, participarea Regatului Unit uh, a companiilor din Regatul Unit este de peste 10 milioane. Nu, îmi cer scuze, spune vorbitorul. Este în jur de 2 milioane în 2017 și este marginală în 2018. Mulțumesc celor doi uh, uh, oaspeți pentru aceste informații și uh, ne interesează în continuare această temă și ne interesează în continuare și vom urmări înființarea Fondului European de Apărare. Mulțumesc celor doi vorbitori.

Euh, Bună ziua tuturor cel care ni s-au alăturat. Este o mare plăcere să abordăm uh, cu dumneavoastră un subiect uh, extrem de important pentru Uniunea Europeană și pentru Parlament, care de la începutul acestei legislaturi a lansat uh, inițiative nenumărate în domeniul inteligenței artificiale. Trei experți au acceptat, patru, dar unul va fi, din păcate, în imposibilitatea de a ni se alătura din cauza unui accident feroviar. Uh, deci trei experți își vor prezenta punctul de vedere în ceea ce privește oportunitățile și provocările uh, sistemelor activate de inteligență artificială în materie de securitate și apărare domnul Jean-François Ripoș, director al Cercetării Tehnologiei și Inovării la Agenția Europeană a Apărării, EDA, va prezenta inițiativele și proiectele care sunt în curs la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu, dar uh, nu limitez uh, intervenția sa numai la acest unghi. Doamna Maike Verbruggen, cercetător la Polul de Securitate Internațional uh, la Institutul de Studii Europene și o să greșesc, Freie Universitate Bruxelles va aborda problematica armelor letale autonome, precum și discuțiile în desfășurare în cadrul Convenției privind anumite arme uh, convenționale. Doamna Mario Saria Tadeo, cercetătoare la Oxford Internet Institute și director ajunct la Digital Ethic Labs la Oxford, va vorbi despre aspectele etice legate de utilizarea sistemelor activate de acti uh, inteligență artificială în domeniul uh, apărării. În cursul ultimilor 10 ani, inteligența artificială a devenit o, o miză strategică și un teren de uh, concurență la nivel mondial, oferind oportunități inedite și inovatoare nu scopuri civile, dar și militare. Îmbunătățirile fără în precedent aduse sistemelor bazate pe inteligența artificială, roboticii și tehnologiilor autonomice au dus la transformări profunde. Ele lasă să se vadă alte uh, uh, desfășurări în sănătate, educație, transporturi, comunicare, dar și securitate cibernetică și apărare. Dacă vrem serios să facem progrese în uh, ceea ce privește cercetarea. Nivelul european este singurul care aduce o masă critică suficientă. Dacă vrem să avem o pondere în competiția internațională, trebuie să ne asigurăm că o facem rapid. Asta ține de suveranitatea noastră și de capacitatea noastră de a dezvolta o inteligență artificială uh, în conformitate cu așteptările noastre și cu modelul nostru de societate. Este încă uh, timpul, dar uh, nu trebuie să pierdem timpul. Trebuie să luăm uh, măsuri clare, să ne gândim la o nouă uh, reglementare care să aducă uh, garanții și care va contribui la acceptabilitatea socială a acestor inovări. În ultimele luni, aproape toate țările europene și-au prezentat propria strategie în ceea ce privește inteligența artificială. Putem să ne bucurăm de acest lucru, însă în același timp trebuie să uh, ne îndreptăm către o coordonare atât în ceea ce este reglementarea cercetării, dar și a investițiilor. Din 2014 la nivelul Uniunii Europene eh, s-a realizat acest lucru tot mai mult cu publicarea unei comunicări a Comisiei intitulată Inteligența Artificială pentru Europa și adoptarea principiilor etice pentru a, uh, inteligența artificială fiabilă. Trebuie, putem să ne punem întrebarea de ce Uniunea Europeană a rămas uh, atâta vreme uh, numai la nivelul uh, reflexiei. Este timpul să facem uh, progrese în cercetare în domeniul inteligenței artificiale și, îmi cer scuze dacă mă repet, nu avem timp de pierdut. Vom aștepta propunerea în ceea ce privește uh, inteligența artificială pe care noua comisie s-a angajat să o prezinte în primele 100 zile de mandat. În ceea ce privește securitate și uh, apărare, aplicațiile uh, care au la bază activi- uh, inteligența artificială și capacitatea de a îmbunătăți rapiditatea și precizia a uh, multor domenii, plecând de la logistică până la planificare pe uh, câmpul de operațiuni, trecând prin colectarea datelor, Uh, uh, sunt un stimulent pentru guvernele lumii să investească masiv uh, în cercetare. Și Uniunea Europeană, bineînțeles, că va face la fel. De aceea putem să ne felicităm de atenția pe care o dă Uniunea Europeană dezvoltării și utilizării aplicațiilor ce au la bază inteligența artificială. Uh, aș dori să uh, subliniez includerea tehnologiilor de apărare perturbatoare între prioritățile Programului European de Dezvoltare Industrial de Apărare, EDIDP, pentru a garanta uh, progresul tehnologic Sperăm că tehnologiile perturbatoare și alte proiecte legate de inteligența artificială vor figura și ele printre acțiunile eligibile uh, pentru uh, Fondul European de Apărare. Uh, chiar dacă inteligența artificială este un potențial puternic pentru a îmbunătăți capacitatea de a acționa rapid și în mod hotărător și eficient pentru Uniunea Europeană, în speț în cadrul operațiunilor militare și civile, ea știm cu toții, pune și o serie de provocări. Mai specific, considerentele etice legate de utilizarea unor sisteme autonome de identificare, de urmărire și de țintire a oamenilor activate de inteligența artificială uh, suscită o mare preocupare, nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar uh, în întreaga comunitate internațională. Problema controlului uman al tehnologiilor activate de inteligența artificială, precum și chestiunile de responsabilitate, trebuie să facă obiectul unor hotărâri rapide la nivelul Uniunii Europene. În 2018, Parlamentul European s-a pronunțat în ceea ce privește sistemul de arme letale autonome, adoptând o rezoluție în care subliniază importanța fundamentală și citez de a împiedica perfectarea și producerea un, oricărui sistem de arme letale autonom ale căror funcții critice, cum ar fi selectarea și atacul țintelor, sunt Uh, nu sunt sub control uman. La cererea Parlamentului, armele letale autonome au fost uh, excluse din acțiunile eligibile uh, pentru programul EDDP și fondul de EU apărare. Suntem uh, convinși uh, că o cale europeană unificată va contribui la uh, crearea unui consens în negocierile din cadrul grupului de experți guvernamentali ai Convenției privind interzicerea sau limitarea utilizării anumitor arme clasice. Înainte de a da cuvântul invitațiilor noștri, dați-mi voie să repet susținerea totală a Parlamentului European și voința sa de a contribui activ la rezultatul pozitiv. Dorim sincer ca o inteligență artificială pe care aș numi-o la modul european, ambițioasă, respectând valorile Uniunii, legală, etică, robustă și axată pe ființa uh, uh, umană uh, în domeniul apărării și dincolo de aceasta să fie utilizată pe scară mondială și Uniunea Europeană să arate calea. Dau cuvântul Uh, celor care vor uh, lua cuvântul, începând uh, cu domnul Ripoș. Thank you. Um, Mulțumesc, doamna președintă, că ne-ați dat această ocazie să vorbim despre subiectul menționat. După cum am spus, inteligența artificială nu este un nou venit în domeniul Uh, tehnologic și uh, atrage atenția prin mai multe aplicații. Uh, în prezentarea mea vă voi arăta că inteligența artificială este foarte utilă în gestionarea bazelor de date de mari dimensiuni și în alte domenii are aplicații comerciale foarte importante și uh, Uh, au ajuns în ultimii uh, ani să fie uh, utilizată intens de către Statele Unite și China în domeniul militar. În ceea ce privește inteligența artificială în domeniul apărării, ar trebui spus că în acest domeniu deciziile tehnologice vor afecta întregul spectru al acestui sector, va presupune schimbări care vor afecta oamenii, felul în care se pregătesc, aptitudinile lor Ă, tehnologia, echipamentele și sistemele, dar și doctrinele ă, de apărare. Totuși, inteligența artificială poate să facă diferența pentru că, în primul rând, introduce uh, uh, riscul pierderii de vieți omerești în conflicte, uh, dar uh, crește eficiența și reduce costuri, reduce uh, pagubele colaterale uh, în, cazul, în cazul unor atacuri uh, țintite. Țelul este de a uh, crește eficiența uh, armamentului și al echipamentului, uh, reducând și costurile de operare pe termen lung. Totuși, uh, adoptarea uh, inteligenței artificiale induce și niște noi vulnerabilități. E vorba, în primul rând, de uh, manipularea informației, ușurința cu care se poate uh, uh, se pot organiza campanii de dezinformare uh, prin intermediul rețelelor sociale, toate astea făcând parte din uh, conflicte uh, psihologice. Uh, nu trebuie să uităm posibilitatea unor atacuri cibernetice care pot fi uh, foarte uh, rapide și pot produce pagube foarte mari. Deci procesul de evaluare a sistemelor gestionate de inteligență artificială este foarte dificil. Majoritatea acestor sisteme sunt concepute ca cutii negre și uh, uh, duc la o creștere a neîncrederii din partea uh, populației. Acum, cum se evaluează impactul aplicațiilor militare? În contextul militar, potențialul pentru uh, inteligența artificială este prezent în toate uh, tipurile de uh, conflict, în toate teatrele posibile de operațiuni. Tot mai adesea, inteligența artificială devine parte a uh, gestionării conflictelor. Credem că va avea un impact semnificativ în domeniul uh, tuturor uh, tipurilor de misiuni care vor fi executate într-un uh, mediu tot mai complex din cauza, tocmai din cauza creșterii complexității acestor misiuni. Sunt misiuni care merg dincolo de anduranța umană care durează uh, foarte mult sau se petrec în, în medii uh, extrem de ostile, care cer agilitate și adaptare în funcție de situația de la obiectiv, iar înțelegerea contextului operațional presupune riscuri majore pentru uh, oameni. Acum progresele în uh, inteligență artificială au uh, Uh, dus la uh, progrese semnificative în ceea ce privește uh, supravegherea, recunoașterea, evaluarea riscurilor, amenințărilor, comandă și control, educație și antrenament și pregătire. vorbim și despre uh, instalarea de senzori, uh, interpretarea datelor și utilizarea uh, acestora în cadrul unor sisteme ghidate de agenții umane. Sunt foarte multe oportunități aici care pot duce la creșterea eficienței sistemelor autonome dar și a interfețelor om-mașină. Se poate îmbunătăți culegerea de informații, supravegherea, recunoașterea, grăbind astfel timpul în care se realizează analizele de risc, iar acestea vor fi și mai uh, exacte. Se reduc timpii de reacție, de procesarea datelor și de luarea deciziilor. se pot uh, fluidiza fluxurile logistice uh, și de întreținere a echipamentelor, se uh, reduc costurile operaționale prin simplificarea fluxurilor de lucru și crește acuratețea, de exemplu, prin creșterea preciziei de lovirea țintelor. Acum, care ar fi provocările? Vedem patru astfel de provocări. În primul rând, Uh, gestiunea datelor, big data și voi spune că accesul în domeniul uh, apărării, uh, adică apărarea are nevoie de uh, acces la uh, anumite date și asta în cantități semnificative, prelucrarea acestor date uh, este o provocare uh, la nivel național, este mai uh, simplu de făcut prin cooperare la nivel european. Depinde de sursele de informație, de disponibilitatea datelor, de tipul de date colectate. Toate aceste lucruri trebuie rezolvate înainte de a începe culegerea datelor. Apoi, trebuie să existe proceduri de colectare a datelor la nivel internațional. Și deci pentru construirea unei baze de date uh, europene uh, pentru îmbunătățirea logisticii presupune cooperare uh, extinsă la nivel european privind procedurile, standardele tehnice, uh, iar suveranitatea acestor uh, deținerii acestor date trebuie reglementată prin legislație uh, națională în statele în care aceste date se află. În anumite sectoare, E vorba de uh, adaptare, manevrabilitate, a datelor în funcție de uh, uh, arhitectura sistemelor, dar și de uh, locațiile geografice. We'll have to manage those data over their life cycle. Culegerea și prelucrarea datelor se uh, realizează uh, în mod continuu și există organizații capabile să uh, gestioneze volumele uriașe de informații care sunt generate. Totul uh, uh, de la culegere la prelucrare și gestionarea datelor se poate realiza astăzi prin intermediul inteligenței artificiale. Ajungem la certificare și calificare capacitățile sistemelor de inteligență artificială nu înseamnă doar ce uh, se, pot, ce se poate face, ci și ce putem încredința acestor uh, mașini. La nivel tehnic trebuie ca sistemele să fie foarte bine evaluate, să știm ce fac, uh, să nu aibă atribuții nedorite sau capacități ascunse. trebuie să nu trecem cu vederea faptul că operatorul uman trebuie să aibă încredere în sistem și să înțeleagă ce face acel sistem în orice moment. Trebuie să avem standarde și protocoale de validare Iar, în general, politicile și reglementările nu țin pasul cu dezvoltarea tehnologică. De aceea, construirea încrederii între utilizatori și soluțiile de inteligență artificială reprezintă uh, unul dintre subiectele atelierelor pe care le-am organizat la EDA. Trebuie să înțelegem funcțional aceste sisteme, uh, felul în care ele funcționează uh, constant și uh, o bună pregătire a celor care le utilizează ajungem la atractivitate și inovație. Aici uh, credem că domeniul apărării trebuie să atragă instrumente uh, de inteligență artificială care să uh, performeze anumite funcționalități în mediul dorit în funcție de necesități în funcție de uh, și de aptitudinile cerute de la uh, operatorii din acest uh, domeniu. Deci trebuie adaptate niște uh, priorități în acest domeniu pentru a preveni, uh, de exemplu, uh, crearea de algoritmi uh, care pot scăpa de sub control sau pot fi utilizați în uh, scopuri uh, distructive. În prezent, uh, comunitatea se concentrează pe felul în care inteligența artificială poate modifica diverse operațiuni, dar Iată câteva aspecte de care trebuie să ținem cont înainte ca inteligența artificială să uh, fie uh, preluată și integrată. Ea a evoluat uh, de la medii de funcționare izolate la sisteme și arhitecturi destul de complicate. Acum sunt implicate tehnologii IT pentru sisteme mari defensive Uh, dar trebuie adaptate și doctrinele și uh, structurile organizatorice și programele de achiziții. Toate acestea trebuie realizate dacă vrem să incorporăm inteligența artificială în programe deja existente. Și vreau să vă mai spun și câteva cuvinte legate de aspecte juridice sau etice. Sigur că poziția Uniunii în această dezbatere e clară pentru noi în ceea ce privește utilizarea forței trebuie interzisă prin legislația internațională și de asemenea factorul responsabilitate trebuie să nu fie uitat, așa cum menționam și în uh, cuvântul în fața Parlamentului anul trecut. În septembrie anul trecut, Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la inteligența artificială în domeniul apărării. Încrederea e crucială în cazul acestor tehnologii distructive, dar e nevoie și de un sprijin mai mare al societății civile cu privire la valorile care trebuie uh, implementate acestor sisteme de inteligență artificială pentru a crește uh, pentru a uh, scădea rezistența întâmpinată de implementarea acestor sisteme în sistemele civile și militare Totul ține aici cont de uh, dezvoltarea capacităților, uh, angajarea industriei de cercetare și EDA a fost însărcinată să prezinte un raport până la sfârșitul acestui an cu privire la uh, inteligența artificială în domeniul apărării în Uniunea uh, Europeană elaborăm uh, un uh, document cu privire la ultimele tendințe în tehnologia uh, militară și la felul în care inteligența artificială poate duce la dezvoltarea capacităților. Inteligența artificială e deja o realitate. Din 2016 Cam 13 uh, proiecte uh, de cercetare în acest domeniu au fost uh, lansate. E vorba de proiecte ad hoc, grupând mai multe state membre. 18 proiecte au fost finanțate de către proiectul operațional EDA. Și pe baza acestor activități am analizat strategiile diverselor state membre și acum uh, EDA dezvoltă un plan uh, european de acțiune în domeniul inteligenței artificiale, care va fi prezentat la începutul uh, anului viitor, în februarie, către comitetul nostru director. Ca să vă dau un exemplu, atelierele organizate au realizat informări și simulări folosind uh, inteligența artificială, tehnologie pentru comunicări uh, electronice, sisteme radar. Am uh, analizat inovațiile din domeniu și am mai adăugat un atelier privind limbaje și tehnologii. Și așa să închei prin a spune că în contextul apărării, inteligența artificială creează în toate domeniile și la toate nivelele de conflict o, devine o, o, o parte integrată a, a uh, activităților militare în a, uh, orice conflict a, uh, și trebuie integrată în uh, țesutul organizațiilor noastre, ceea ce va duce la o schimbare radicală a infrastructurii digitale, a sistemelor de organizare și de pregătire a personalului din uh, sectorul militar. Agenția Europeană de Apărare poate sprijini uh, statele membre în această transformare. Mulțumesc! Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Merci beaucoup. Euh, mulțumesc foarte mult. Am să-i dau cuvântul uh, doamnei Verbogen. Ar trebui să fie și o prezentare PowerPoint de asemenea. Great, thank you. Thank Minunat, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezență. Eu uh, mă numesc Maike Verbruggen, lucrez aici la Universitatea Liberă din Bruxelles și mă ocup uh, de cercetare. Voi vorbi de armele letale autonome, de legislație, care e problema, care e nivelul actual de reglementare, cât e de greu să se ajungă la un consens în această privință și voi încheia cu recomandări pentru Parlament. Haideți să discutăm despre sistemul juridic E foarte greu pentru că um, în centrul dezbaterii stă însuși conceptul autonomiei. Poate că cel mai simplu este să vorbim despre ce nu reprezintă. Nu vorbim de înlocuirea oamenilor pe teren cu roboți, de um, a introduce un Terminator. Practic vorbim de folosirea inteligenței artificiale pentru o uh, mai bună identificare a țintei. Inteligența artificială poate juca mai multe roluri aici. De pildă, când un comandat decide că trebuie să fie lovit un anumit tip de tank, se introduc parametrii pentru respectivul uh, tank, pentru cele dimensiuni. Puteți vedea pe acest diapozitiv cum se identifică, cum se țintește, de pildă, o navă, uh, o funcție de um, parametrii acesteia. Nu toate utilizările sunt la fel de problematice. Diferă părerile în ceea ce privește funcțiile care sunt uh, problematice, considerate problematice sau nu. Multe state membre sunt de acord că nu ar fi de dorit să se identifice un sistem complet autonom de identificare a țintei fără uh, un control autonom. Nu se precizează însă care ar trebui să fie acele funcții de țintire complet independente o întrebare ar putea să o reprezintă dacă doar sistemele de atac reprezintă o problemă sau și sistemele de apărare, așa problema a portarului. Problema e că aceste sisteme au fost deja folosite de câteva decenii. O altă întrebare e dacă se poate face o diferență între sistemele automatizate, mai logice și funcțiile autonome, care se presupune a fi mai avansate și adesea predeterminante. În practică e foarte greu să se facă o diferență între cele două pentru că nivelul de autonomie depinde de contact. De multe ori se consideră că acesta ar mai fi de, de domeniul viitorului, însă alții includ aici și rachetele și dronele. O altă întrebare e dacă decizia automată de a ataca o țintă e o problemă sau dacă uh, în cele din urmă sistemul ar trebui să-i recomande omului să atace o anumită țintă, după care acesta din urmă e cel care ia decizia. În acest fel, uh, oamenii sunt uh, mai expuși uh, pericolului raționamentului unei mașini, dacă aceasta e corect sau nu. Oamenii au tendința de a nu avea încredere în aparate, însă având în vedere că, în general, creierul uman nu prea dorește să gândească prea mult, există o tendință din partea oamenilor de a urma instrucțiunile din partea aparatelor. Întrebarea dacă reglementările ar trebui să se concentreze pe, o anumită, pe un anumit tip de armă, dacă reglementările ar trebui să se concentreze pe un anumit tip de armă. Lăsând la o parte definițiile, haideți să ne întrebăm de ce autonomiile ar putea să fie, autonomia ar putea să fie o problemă. Ar trebui să ne gândim aici la probleme de natură juridică și de securitate, cât și etice. Din punct de vedere juridic e dacă, întrebarea e dacă aceste arme ar respecta legislația internațională. În ceea ce privește războiul, atunci comandanții au obligația de a ține cont, uh, de a găsi un echilibru între criteriile militare și cele de natură umană. Printre cele mai, obliga- cele mai importante obligații e că trebuie să se facă deosebirea între civili și uh, soldați. Daunele trebuie să fie proporționale, atacul trebuie să fie necesar iar uh, comandantul trebuie să-și ia precauțiunile necesare. Un comandant trebuie să evalueze legalitatea fiecărui atac înainte de a-l executa. Cu toate acestea, de multe ori se selectează și se atacă țintele înainte, dar fără a face în prealabil acest uh, tip de, um, acest, acest tip de evaluare. În conformitate cu practicile actuale, nu se așteaptă din partea militarilor să schimbe atacul după ce s-a um, lansat o armă de artilerie. Dacă însă se folosește o dronă sau o rachetă pe o misiune um, pe lungă durată situația se poate schimba considerabil după lansare. Un comandant poate specifica doar un anumit tip de țintă. Deci arma poate după aceea selecta un tip de țintă care poate fi înconjurat de civil, lucru care ar încălca în acest fel principiul deosebirii. Întrebarea dacă folosirea acestui tip de armă ar perturba lanțul de comandă stabilit. Ar fi în continuare corect să tragem la răspundere operatorii dacă ultima intervenție umană a fost la lansare, dacă după aceea um, arma a reacționat în mod neașteptat din cauza numeroaselor probleme cu care se confruntă în continuare inteligența artificială. Ar trebui să fie trași la răspundere comandații sau uh, programatorii. În acest fel riscând uh, încălcarea legislației internaționale. Există deja o legislație în domeniu care ar trebui să se aplice, iată de ce nu ar fi necesar nu ar fi necesară o interdicție ulterioară. Următoarea dezbatere de natură etică. Pe de o parte, putem spune că aceste arme convenționale nu au emoții, deci nu ar trebui uh, ca atare să fie înclinate înspre un anumit tip de violență. Armele sunt mult mai uh, autonome decât oamenii, deci uh, ar putea să-și îndeplinească misiunea stabilită. În acest fel, uh, activitatea soldaților ar fi mult mai sigură. În ce privește raționamentul aparatelor referitoare la viață și la moarte, se afirmă că va fi Um, mult mai demn, va elimina în acest fel factorul uman în uh, continuare ar putea da dovadă de clemență. În cele din urmă se argumentează că armele, crimele de război nu sunt crime pasionale, ci crime uh, um, făcută cu sânge rece. De multe ori um, comandanții sunt conștienți de comiterea acestor atrocități pe cum cele de la Abu Ghraib. Al treilea risc este cel de securitate. Există mai multe arme aici. De pildă, um, războiul adesea depersonalizează um, dușmanul. În acest fel, folosirea armelor letale autonome ar contribui și mai mult la depersonalizarea războiului. În plus, țările ar fi mult mai dispusă să inițieze un război dacă în acest fel ar avea de suferit mai puține victime în propria tabără. Conflictele ar putea fi în acest fel agravate dacă dușmanii ar putea să se atace reciproc cu inteligența artificială, cu arme autonome. Nu e încă clar cum ar putea interacționa sistemele autonome de arme, mai ales um, având în vedere că ar fi din țări diferite. Inteligența artificială raționează într-un mod complet diferit de oameni. Iată de ce e greu să ne asigurăm că sistemele sunt uh, complet sigure și fiabile și că vor acționa întotdeauna cum ne dorim. În cele din urmă, interesul în sistemele um, de arme letale autonome ar putea Um, genera probleme ulterioare în uh, ce privește opinia publică. Mai ales um, în urma campaniei din 2012 menite să pună capăt uh, prezenței roboților ucigași. În 2004 discuția a fost preluată la Consiliul uh, în cadrul Convenției privind anumite arme convenționale ale ONU, CCW. Există mai multe soluții. Înainte de toate să inițiem negocieri formale referitor la acest sistem autonom, pentru că discuțiile sunt în continuare purtate în uh, cadrul unor reprezentanți ai, gu- ai guvernelor. Ar putea exista anumite obligații la nivel înalt sau obligația de a exercita întotdeauna un control um- omenesc um, în ce privește Însă conceptul de control omenesc rezonabil, cum ar arăta acesta în practică, um, nu există un concept uh, clar definit, acceptat de toată lumea. O a patra posibilitate o reprezintă îmbunătățirea respectării legislației existente, dar nu veni cu nimic nou, mai ales în ceea ce privește revizia um, sistemelor actuale de război pentru a vedea dacă acestea se, uh, sunt conforme cu legislația în vigoare. În urmă cu câteva săptămâni, convenția privind anumite arme convenționale. Președinte intervine. Puteți vorbi un pic uh, mai rar pentru că uh, e greu să vă urmărim. Lipsa de consens depinde de mai mulți factori. oamenii folosesc uh, definiții diferite și de dreptul nume diferite uh, și de multe ori uh, funcțiile și caracterul autonom li se compare problematic, chiar dacă sunt de acord pe hârtie, de multe ori nu pun în aplicare um, și nu înțeleg în același fel conceptul în practică. Când, de pildă, un sistem autonom nu mai face obiectul unui control și când implicarea uh, Uh, din partea omului este una importantă și necesară. Sunt concepte destul de vagi pentru foarte uh, multe persoane. În plus, multe țări au în continuare reticențe în ceea ce privește stabilirea unui acord, pentru că, în parte, dezbat în continuare care ar trebui să fie strategia pentru acea țară în cursă, în timp ce Uh, anumite țări încă se gândesc dacă se investească. Există multe țări care au investit considerabil în cercetare și dezvoltare. Armele autonome ar putea să reprezinte un avantaj strategic, iată de ce doresc să păstrez de deschisă opțiunea de a le dezvolta ulterior pe viitor. În plus, ar putea să fie îngrijorată că o interdicție um, ar putea acoperi de altfel armele existente. Anumite persoane se îngrijorează că uh, Um, o interdicție ar putea să fie nefezabilă, pentru că inteligența artificială se dezvoltă atât de repede, ar fi greu să se verifice dacă tehnologia ar putea să uh, prolifereze în domeniul civil. În cele din urmă, există și probleme de natură diplomatică. Principalii avocația acestei interdicții sunt țări din Sud, care oricum dispun de mai puține resurse și capital uman pentru a participa la întâlnirile de la Geneva și care nu au capacitatea tehnică și militară necesară. Iată, în plus, um, multe țări se lovesc de constrângeri financiare. Iată de ce nu au avut suficient timp pentru a participa la Convenția ONU privind armele convenționale. Ce poate face Uniunea Europeană? În primul rând să promoveze o, deba- o dezbatere mult mai în amănunt la nivelul Uniunii, la nivelul ONU și la nivel național. Multe discuții rămân în continuare la un nivel general. Am putea discuta de pildă de anumite tipuri de sisteme eh, de arme precum swarms și să vedem care sunt problemele uh, de ce există o problemă sau nu și care e diferența față de sistemele convenționale. Iată, um, dezbaterea referitoare la sistemele autonome de arme sunt blocate de neînțelegeri conceptuale și dezacorduri. Uniunea Europeană ar putea să stimuleze dezbaterea pentru a îmbunătăți înțelegerea de către opinia publică și de către guverne a problemei, lucru care ar putea facilita un consens între statele membre. În cele din urmă, Uniunea Europeană ar putea să dea un exemplu um, prin propriul comportament. Parlamentul anterior a exclus um, armele autonome din Fondul European de Apărare, însă, după cum spuneam, există un dezacord considerabil în ce privește ce anume reprezintă armele autonome. O clarificare suplimentară referitor la aceste sisteme ar fi de, de folos. În plus, transparență în ceea ce privește autoevaluările realizate din punct de vedere etic, legal și societal ar fi utile, mai ales în ceea ce privește uh, metodele actuale de uh, război. Vă mulțumesc, mă aflu la dispoziția noastră pentru orice întrebări ați putea avea. Merci, Madame Tadeu. Mulțumesc, doamna Tadeu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, membrilor uh, Parlamentului. Iată, am câteva slide-uri. Sunt, uh, chiar dacă sunt filozof și unii ați fi tentați să ieșiți din sală, vă rog să nu o faceți. O să vă, oferez, o să vă ofer o definiție a inteligenței artificiale ea poate fi, cate, poate fi uh, definită din punct de vedere conceptual. Ce înseamnă? Într-o lucrare pe care am publicat-o anul trecut, o am definit-o ca uh, o resursă uh, în creștere de uh, intermediere interactivă autonomă care poate să facă anumite uh, sarcini uh, care alminter ar cere inteligența umană natura acestei inteligențe. Această inteligență nu are nimic de a face cu intuiția, intențiile, emoțiile uh, oamenilor, ceea ce ne face pe noi uh, inteligenți. E vorba de un comportament, de o imitare a omului, uh, realizarea unei uh, acțiuni uh, pe care eu, dacă ar trebui să o fac, nu ar cere neapărat inteligență. Uh, Bun, toate sunt uh, science fiction. Vă rog să nu vă distragă atenția uh, toate sugestiile posibile. Celălalt aspect care este mai relevant este natura inteligenței artificiale. O, o formă de agenție autonomă, interactivă și uh, care uh, uh, auto-învață. Sunt câteva provocări aduse de inteligența artificială. Nu o să le abordez pe toate. Reducerea controlului uman, devaluarea competențelor umane, erodarea autodeterminării umane, lipsa controlului și escaladarea trei uh, sunt uh, esențiale atunci când ne gândim la inteligența artificială. Prima e legată de control. Majoritatea sistemelor de inteligență artificială, mai ales cele mai rafinate, rămân o cutie neagră. Sisteme pentru care putem să avem un input, știm care este arhitectura, sistemul, dar nu putem să prevedem rezultatul, nici nu putem să-l explicăm. Uh, deci în încredințăm inteligenței artificiale sarcini, cum ar fi menținerea securității unei infrastructuri, dar nu putem să uh, previzionăm rezultatul și asta este o mare problemă. O recunoașteți pe uh, Rachel din Blade Run, deci am pus-o aici pentru că celelalte riscuri uh, sunt de a considera inteligența artificială ca uh, o tehnologie antropomorfă pentru a da uh, personalitate inteligenței artificiale. E o mare greșeală pentru că oamenii rămân responsabile pentru eșecurile nesfârșite ale inteligenței artificiale. Celălalt element este cu menținerea competențelor. E vorba despre piața muncii, profesiuni, dar când folosim uh, inteligența artificială pentru uh, sarcini de uh, securitate, uh, specialiștii, experții sunt uh, în măsură să identifice uh, un bug. Cum știm când inteligența artificială este atacată sau uh, uh, eșuează? și când știm că ea funcționează. Și aici este problema uh, ciber, uh, securității cibernetice și apărării cibernetice. Iată uh, un uh, instantaneu a unei uh, hărți uh, dinamice. Această uh, uh, a devenit virală în 2015 uh, pentru că a arătat uh, mai bine de o mie de atacuri cibernetice în răstimpul la unui singur uh, minut. Situația s-a îmbunătățit. Uh, Forumul Economic Mondial ne-a spus că în 2019 atacurile cibernetice au fost uh, principalele, între primele cinci surse de Uh, riscuri uh, globale uh, severe. În 2018 acestea au compromis 4,5 miliarde de documente, de două ori mai mult decât în 2017, 2,7 miliarde. Un studiu Microsoft a arătat că 60% din atacuri în 2018 au durat mai puțin de un an, de o oră și uh, s-au bazat pe uh, noi uh, forme de malware. De ce se întâmplă acest lucru? Care este dinamica? Um, și aici intervine puțină filozofie. Atunci când vorbim despre atacuri cibernetice non-kinetice, cele deci care nu distrug ceva sau nu omoară pe cineva, rămân la nivelul virtualului, lansarea acestor atacuri este foarte ușoară, este ieftină, poți să rămâi anonim, chiar dacă eșuiezi, nu ești prins și au șanse de a fi încunate de succes. De aceea, uh, um, spațiul cibernetic este un mediu uh, care, uh, în care persistă aceste probleme. Aceasta este dinamica uh, armării uh, spațiului cibernetic cu mai multe uh, capabilități ofensive decât defensive. Deci uh, cercul este unul uh, vicios. Dacă uh, vorbim despre uh, conflictele uh, cibernetice non-kinetice sunt mai rapide și inteligența artificială joacă un rol esențial în acest scenariu pentru că inteligența artificială este foarte bună în a îmbunătăți securitatea cibernetică, dar poate fi folosită și pentru a contraataca, pentru a reacționa. Acest lucru l-am văzut în 2016. Șapte sisteme de inteligență artificială uh, au jucat un joc, Capture the Flag, cei care au uh, identificat uh, inabilitățile sistemului celălalt, au uh, cucerit. Statele Unite a planificat deja să desfășoare un astfel de sistem până la sfârșitul lui 2019, când e vorba despre arti inteligența artificială. Ea poate să asigure robustețea sistemului pentru a verifica și a valida codurile, calcularea modului în care, cât de robust este un sistem, cât de diferit se va, oporta, se va comporta un sistem față de așteptările noastre în cazul unui atac. E vorba deci de reacția sistemului, ceea ce am văzut cu jocul pe care l-am menționat, și e vorba de reziliența unui sistem, rezistența acestuia, identificarea unui atac. Dacă ai o infrastructură mare telecom, de obicei, e nevoie de luni pentru o echipă de securitate să identifice un atac la adresa acelei infrastructuri. Cu inteligența artificială poți să monitorizezi uh, infrastructurile și uh, durata uh, scade de la luni la ore. și toate acestea sunt valori uh, bune. De aceea avem inițiative uh, Uh, în ceea ce privește inteligența artificială din uh, avem un ordin executiv al Statelor Unite, uh, avem actul privind securitatea cibernetică al Comisiei, liniile de orientare ale Comisiei pentru Inteligența Artificială. Toate aceste abordări se bazează pe ideea că trebuie să avem încredere în inteligența artificială și încrederea uh, este o sabie cu două tăișuri uh, oamenii vor să aibă încredere în inteligența artificială pentru a uh, stimula inovarea, dar încrederea este un concept foarte complicat pentru că este legat de ideea că poți să delegi o sarcină fără a controla modul în care este făcută sarcina respectivă. Uh, și dacă delegi fără control, uh, este, uh, asta se bazează pe o evaluare a credibilității celui căruia îi încredințezi uh, sarcina și credibilitatea este o măsură a predictibilității comportamentului celui căruia îi se încredințează sarcina. există și riscul pe care îl, uh, cu care se confruntă cel care încredințează, această, care delegă, uh, dacă uh, cel căruia este încredințată sarcina se comportă în mod diferit. Așa cum am spus, e vorba de o cutie neagră. Dar mai este și altceva. Sistemele de inteligență artificială sunt fragile, vulnerabile. Sunt studii care arată că Uh, atunci când există atacuri, există o um, otrăvire a datelor. Uh, sunt introduse date otrăvitoare sistem și sistemul se compară altfel. Apoi, uh, modelele de stabilire a categoriilor și un model dintr-o dată arată altfel. Și backdoors-ul. Când apeși pe un anumit trăgaci, inteligența artificială poate să se compore, comporte altfel. Aceste atacuri sunt problematice pentru că ele schimbă natura amenințării cu care ne confruntăm. Uh, cele anterioare asupra unor uh, sisteme care nu implicau uh, inteligența artificială doreau extragerea sistemului. Acestea însă sunt menite să câștige controlul asupra țintelor atacate. Și astfel un atacator poate să schimbe comportamentul unui sistem o singură dată. Să permită accesul unei persoane care în mod normal n-ar avea accesul și asta o singură dată. Deci uh, vorbim de această fragilitate. Sunt uh, mai multe inițiative internaționale pentru că tehnic vorbind, o inteligență artificială robustă este dificil de realizat, pentru că uh, pot fi uh, induse în, oroar, în eroare și uh, pot să fie uh, să fie un sistem de intrare prin ușa în spate într-o rețea neurală. sistemele acestea sunt uh, cutii negre, deci e greu să înțelegem de ce ceva dă greș, care este rezultatul unui sistem. Dacă sistemul meu identifică malware-ul acum pentru că are un comportament natural sau pentru că există un backdoor care schimbă comportamentul său și tehnic vorbind, atunci când vorbim despre robustețea Uh, inteligenței artificiale, vorbim despre măsurare, cuantificare. Încercăm să înțelegem cât de diferit se va comporta față de normal sistemul atunci când apar date uh, de tipul malware. Cât de robust este sistemul când este atacat. Atunci când e vorba de inteligență artificială, există uh, date otrăvitoare care merg până în uh, detalii. Vorbim despre schimbări care uh, pot să apară la nivel de pixeli. Deci, evaluarea robusteții uh, este o problemă intractabilă din punct de vedere informatic. Deci, trebuie să avem încredere în inteligența artificială când este vorba uh, de securitate cibernetică, însă uh, conceptul este uh, poate să inducă în eroare. Există o soluție. Trei, de fapt. Punctul ideal este să încercăm să atenuăm riscul cu care ne confruntăm atunci când folosim uh, inteligența artificială pentru sarcini de uh, apărare uh, cibernetică. O dezvoltare in-house. Majoritatea sistemelor sunt online, sunt machine learning, learning as a service. Deci sistemul poate fi îmbunătățit. Este o autostradă um, pe care pot să apară atacurile. Atunci când e vorba de infrastructuri uh, esențiale, trebuie să uh, sporim uh, normele și standardele pentru a asigura controlul adecvat al datelor. Știm că inteligența artificială se îmbunătățește prin feedback loops și cel mai bun sistem este să ai două sisteme care uh, se uh, confruntă uh, și acest lucru este esențial pentru uh, apărare. În felul acesta, inteligența artificială devine mai robustă și, în ultimul rând, trebuie să stabilim uh, norme de monitorizare sunt uh, cu o clonă digitală care este menținută într-un anumit mediu și care este un termen de referință atunci când uh, sistemul se comportă uh, prea ciudat și atunci ceva s-a întâmplat. M-am referit la inteligența artificială care o resursă în creștere de Uh, agenție interactivă autonomă și uh, care se bazează pe autoînvățare. Sistemul învață, este autonom, se schimbă. Deci trebuie să începem să ne gândim și să includem în reglementările noastre modalități de a menține un uh, control constant, constant, dinamic. Și uh, schimbarea conceptuală ar trebui să fie de la uh, o inteligența artificială uh, credibilă către uh, o, un sistem uh, fiabil asupra căruia uh, exercităm un control uh, permanent pentru că uh, șansele de derapaje sunt uh, foarte mari. Așa cum am spus, acest uh, lucru a fost uh, studiat și la Digital Ethics Lab din Oxford. Mulțumesc! Sunt la parola. Deschidem dezbaterea cu Chris Peters de la PP. Uh, În primul rând, mulțumesc, doamnă președinte, vreau să felicit uh, cei trei vorbitori. Pentru mine este evident că dezbaterea cu privire la inteligența artificială este una foarte importantă, complexă și care nu o să se termine, desigur, astăzi. Sunt foarte multe lucruri despre care mai trebuie să vorbim uh, și să vedem ce avem de făcut. Există recomandări și concluzii foarte interesante. Înțeleg că noi comisari, uh, domnul Vestager, domnul uh, Didier Rengels, au promis la uh, 1 decembrie să includă domeniul inteligenței uh, artificiale printre prioritățile lor și uh, vor încerca, presupun că vor și reuși, să aibă o abordare orizontală referitoare la transparență. Un al doilea element fiind acela că vor construi o abordare sectorială a inteligenței artificiale, a mobilități, în, cadr, în uh, sectoare precum mobilitatea, uh, sănătatea și așa mai departe. Noi uh, mai avem o problemă cu uh, de fapt avem o altă problemă cu inteligența artificială în uh, domeniul militar, ceea ce reprezintă cu tot o altă un alt uh, mediu. E mai greu să creăm o, un cadru legal, juridic, la nivel european. Vom vedea ce propunere uh, vine din partea domnilor comisari dar în domeniul apărării e mai greu să avem legislație europeană. E greu să avem legislație europeană oricum, dar ca trebuie să ne gândim și la uh, SUA, uh, China în contextul european. Deci e, e greu să avem uh, consens uh, în legătură cu felul în care folosim uh, inteligența artificială. Ideea este că trebuie să folos- găsim întâi aplicațiile civile și apoi să vedem uh, în ce măsură putem să preluăm aplicațiile pentru domeniul militar. Domnul Bruce Lee. This interesting uh, presentation. Mulțumesc pentru prezentare. Am și eu câteva întrebări și observații. Ne propunem să avem un regulament la mondial uh, cu privire la inteligența artificială în, uh, pe, într-o perioadă în care avem tot felul de probleme cu alte uh, acorduri internaționale care uh, erau menite să pună capăt sau să limiteze cursa înarmărilor. Nu știu dacă putem ajunge tocmai acum la un uh, acord uh, internațional cu privire la inteligența artificială. Uh, se vorbește despre inteligența artificială ca și când ar fi ceva îndepărtat, dar de fapt ea este deja în folosință, se folosesc mai multe armate ale lumii au deja această tehnologie, nu mai e o chestiune de filozofie, ci o chestiune practică. Trebuie să vedem la ce, până la ce uh, nivel putem uh, permite inteligenței artificiale să uh, recunoască și să distrugă o anumită țintă. Acest lucru se întâmplă deja. Inteligența artificială deja face acest lucru. Problema este uh, cine uh, apasă pe buton sau mai degrabă uh, mai există butonul acela sau inteligența artificială ia toate deciziile. Se știe în Statele Unite, în, în China, că aceste tipuri de arme sunt deja în uz. Mulțumesc! Doamna de Mirel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am doar o observație de făcut, pentru că dacă vorbim de inteligență artificială, aici intră și sistemele autonome de arme, dar până acum sisteme, Uniunea Europeană exclude aceste sisteme, lucru pe care îl regret, pentru că cred că în prezentare s-a punctat că e necesară să se, să se creeze și algoritme etice și sigure și cred că pot exista sisteme etice, atât algoritme cât și sisteme autonome de arme, pentru că etica ține de rațiune și, bineînțeles, și de emoții. Ori dacă uh, un obiect și spun un obiect în mod hotărât, um, decidem că un obiect poate um, deschide focul asupra unei ținte, vorbind de obiecte, excludem emoțiile clar. Ați abordat și subiectul um, autonomiei parțiale, unde există totuși un control uman, lucruri care, după părerea mea, e inacceptabil și vreau să vă spun că noi, GUE Angel, suntem foarte îngrijorați de acest subiect. Ne-am pronunța mai degrabă împotriva unui acest sistem și am spune de dreptul, am dori ca Uniunea Europeană să le interzică statelor membre um, să dețină acest tip uh, de arme și ca ele să fie clasificate în tocmai ca armele nucleare. Mulțumesc. Monsieur Damigea. Mulțumesc, domnul Damigea. Thank you. Uh, Mulțumesc. Cred că ultimul vorbitor a încheiat foarte bine prezentarea sa. Nu te poți baza pe aceste sisteme. Nu sunt de încredere. Dar dacă sunt de încredere, atunci e în regulă. Eu cred că definiția se va schimba și nu va mai ști ce înseamnă de încredere. Există acum mașina electrică Tesla care poate uh, conduce în mod automat, prin uh, GPS. Atâta vreme cât ești acolo și supraveghezi ce face mașina, este regulă. Dar odată ce toată lumea se va obișnui cu aceste lucruri, lucrurile se vor schimba. Și așa cred că se va întâmpla și în domeniul apărării. Mulțumesc! Și eu aș vrea să vă pun uh, câteva întrebări care preiau cele spuse de uh, alți colegi. Mi-ar plăcea să am o idee mai clară a nivelului de utilizare actual a sistemelor de inteligență artificială autonome și mă refer la cele letale. Țări precum Rusia, China sau Corea de Nord Uh, ca să menționez doar câteva, uh, sunt dispuse să utilizeze aceste sisteme. După părerea noastră, în ce măsură sunt aceste sisteme de arme letale autonome uh, să cadă în mâinile unor actori nestatali? în cadrul uh, misiunilor uh, Uniunii Europene, misiunilor externe, militare, cu ce riscuri ne confruntăm? Și care ar fi o eventuală uh, barieră a prețului în ceea ce privește aceste sisteme? Adică vorbim despre un război al uh, bogaților vis-a-vis -vis de un, unul al săracilor? Pentru că am văzut că și în domeniul digital proliferarea duce la accesibilitate. Accesibilitate chiar din partea unor actori nestatali. Și mai e o întrebare în contextul actual în care totul uh, uh s-a fragilizat în ceea ce privește controlul tratatelor de neproliferare, care sunt șansele ca discuțiile care se desfășoară la ONU să facă progrese și care sunt părerile exprimate de actorii non-europeni. So, uh, uh... Aș începe cu unele din aceste teme, nu să pot să răspund la toate. În din câte am înțeles, a spus uh, uh, cineva că ar trebui să așteptăm întâi să facem uh, întâi aplicațiile uh, civile pentru această tehnologie. Eu cred că ar trebui să mergem în paralel. Nu avem timp să așteptăm uh, în domeniul apărării. Unele aspecte diferă foarte mult și nu știm cum putem uh, proteja consumatorul, uh, cetățeanul, până la urmă, dacă nu facem această cercetare și în domeniul militar. Mă refer aici la confidențialitatea datelor și așa mai departe. Deci, lucruri pe care nu le putem uh, lua ușor. Pentru a aduce plus valoare la nivel european, avem nevoie de un cadru de testare a acestor soluții de inteligență artificială ca să știm măcar la nivel de cercetare ce se uh, poate face și apoi uh, să înțelegem cum, sunt, cum se poate prelua controlul asupra unor sisteme și cum funcționează lucrurile într-un domeniu în care nu e ușor să definești limitele. În ceea ce privește utilizarea sistemelor complet automate, nu știu ce să vă spun, uh, uh, dar uitați, de exemplu, uh, paza de la, dintre cele două Corei, paza la frontieră este complet automatizată. Și ultima observație pe care aș face este că, evident, inteligența artificială este, are un efect nivelator Adică domeniul militar uh, obișnuia să fie unul uh, în principal uh, de hardware, de, de materiale palpabile, pe când în acest domeniu programele de calculator sunt de cu totul altă natură și vor ridica alte provocări. Mulțumesc! Sunt și eu de acord cu cei care au spus că armele autonome sunt deja în uz. Există și arme ofensive care pot fi uh, lansate, există deja asemenea arme care pot fi lansate și își caută singure țintele pe care au fost programate să le caute. Deci aceste sisteme deja funcționează. Sunt uh, diferențe foarte mari între sistemele care pot fi uh, elaborate. Există și unele destul de primitive, dar sunt și sisteme mai rafinate, de mare performanță. Lucrurile evoluează și în acest domeniu. Cred că ar, uh, trebuie, ar fi o greșeală să ne concentrăm atenția doar pe armele uh, autonome letale, pentru că inteligența artificială uh, este prezentă în foarte multe tipuri de angajamente umane și am pierde din valoare dezbaterea mai amplă pe care Eh, ar trebui să o avem cu privire la felul în care se aleg eh, țintele. Eh, dronele, sistemele de drone cu încărcătură militară ar putea să prolifereze, dar de asemenea pot să prolifereze și programele de calculator care fură informații din bazele de date. S-a vorbit despre tehnologia uh, de tip roi de drone. Nu cred că așa ceva vom uh, vedea însă prea uh, curând în mâinile unor grupări non-statale. Uh, yeah, there are certain countries, especially Rusia, dar și uh, Statele Unite au uh, uh, declarat deja că nu sunt mm, interesate să participe la elaborarea de legislație pe această temă. China se răzgândește destul de des sunt uh, diverse uh, dificultăți uh, și de altă natură în a aduce la masa negocierilor acești, acești actori, dar nu cred că trebuie să renunțăm, ca în cazul armelor nucleare. N-a fost ușor să se creeze legislație, dar când tensiunile sunt atât de mari ca acum, trebuie să ne gândim cum să micșorăm riscurile. Mulțumesc. Eu am doar două idei, cred. Faptul că reglementarea acestor arme este dificilă, e greu. Dar am mai făcut lucruri dificile. Omenirea a mai trecut prin momente dificile. Aș fi însă și prudentă. Mai e o parte a monedei. Ne concentrăm atât de mult pe aceste arme autonome încât uităm celelalte Uh, întrebuințări ofensive ale inteligenței artificiale care sunt uh, deloc uh, sau foarte puțin reglementate. În spațiul cibernetic se desfășoară atacuri non-kinetice care nu sunt reglementate și nici nu vor fi. Uh, Acum nu mai e nevoie de o bombă atomică însă ca să ne oprească sistemele, de exemplu alimentarea cu apă sau cu electricitate. Uh, sistemele de inteligență artificială pot să facă acest lucru și vor fi um, uh, din ce în ce mai răspândite uh, sistemele malițioase de inteligență artificială sunt deja pe piață uh, pentru cine le caută și deși sunt uh, foarte greu de uh, realizat. Trebuie să ne gândim și la felul în care reglementăm aceste aspecte. Iar în unele cazuri, inteligența artificială este manipulată în moduri malițioase de către actori statali. Dar <clears throat> avem și alte instrumente, standardizarea, alianțele, NATO, Uniunea Europeană, de ce n-am avea alianțe și în alte domenii, cum ar fi uh, uh, uh, semnalarea vulnerabilităților. Deci să începem să reglementăm acele aspecte care țin de alianțele militare. ca să devină mai puternice și mai bine coordonate. Iar în ceea ce privește uh, ce spunea uh, în legătură cu întâi utilizare civilă și apoi militară, nu sunt de acord, pentru că mm, deși nu cred uh, într-o apocalipsă, trebuie să nu ignorăm amenințările existente. Nu putem să separăm uh, în întregime aceste două componente civilă și militară. Și ar fi poate o greșeală să încercăm să o facem. Mulțumesc! Mulțumim și noi, dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, vreau să le mulțumim invitațiilor uh, noștri pentru că uh, au venit alături de noi. Înțelegem că este urgent. Înțelegem că trebuie să analizăm aceste noi tehnologii și propunem uh, acest lucru uh, și în contextul oportunităților pe care le oferă, dar și a uh, riscurilor la care suntem deja expuși. A fost o dezbatere teoretică foarte interesantă cu semnale de alarmă reale trase aici Uh, și cu uh, un îndemn pentru noi să continuăm activitatea Eu sunt puțin dezamăgită că astăzi aici n-am uh, putut să uh, vorbim și cu cei care sunt direct implicați în teren în uh, aceste uh, operațiuni militare și au văzut și cunosc mai bine felul în care funcționează uh, aceste sisteme mi-ar fi plăcut să îi ascultăm și pe ei, să, să vedem în ce măsură uh, consideră că ar putea uh, să fie mai bine protejați uh, militarii și în ce măsură ne pot uh, împărtăși temerile lor um, am notat și acea idee cu privire la vulnerabilitatea sistemelor uh, de inteligență artificială, la acele otrăvuri uh, care pot să uh, schimbe percepția acestor sisteme asupra realității din câmpul de luptă. Mulțumesc încă o dată. O să continuăm activitatea pe această temă ca să înțelegem mai bine subiectul și uh, nu ă, trebuie să pierdem din vedere faptul că trebuie să intervenim ă, în, în lumea acolo unde ă, avem de rezolvat și în societatea acolo unde avem de rezolvat probleme reale. Mulțumesc și ne vedem la ora 14. 14.30.